Aș dori să vă informez că mâine ședința va începe la ora 9, va avea loc de la 9 la 1, de la 3 până la 21. Ordinea de zi figurează în uh, documentul publicat în urma mini-sesiunii plenare. Vă urez noapte bună!